Bine, putem trece acum și la lucrurile serioase, respectiv la vot. Primul raport se referă la Rusia. Cazul Titiev. So, avem referirea 10, am speaking in Romanian, referirea 10 textul original. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Rezoluția în ansamblu, cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. trecem mai departe la egipt execuțiile din egipt considerentul g prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. considerentul m Votul este deschis pentru partea a doua. Deci adoptat. Considerentul M, textul original, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci să verificăm. We check. Verificăm electronic. Votul este închis. Adoptat. Rezoluția în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem la Haiti. Sclavia copiilor în Haiti avem o propunere comună de rezoluție amendamentul trei cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. amendamentul patru cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. amendamentul cinci pentru? împotrivă? abțineri? respins. amendamentul șapte pentru? împotrivă? abțineri respins amendamentul unu pentru împotrivă abțineri respins amendamentul doi pentru împotrivă abțineri respins amendamentul șase pentru împotrivă abțineri respins rezoluția în ansamblu cine este pentru împotrivă abțineri adoptat trecem la componența nominală a comisiei speciale pentru procedura uniunii de uh, autorizare a pesticidelor. ea este cunoscută componența acestei comisii um, nu am primit niciun amendament we have no amendments cu privire la propunerea conferinței președinților prin urmare declar această propunere aprobată. trecem la raportul zoffoli. Ehm, dorește cineva să ia cuvântul în favoarea deciziei comisiei? nu. dacă dorește cineva în favoare? nu. dau cuvântul domnului fjellner care și a exprimat dorința să vorbească împotriva deciziei comisiei deci domnule președinte. Vreau să vă spun că avem o inflație în Parlament în ceea ce privește votarea privind intrarea în negocieri pe baza unui mandat votat în comisie, dar nu și în plenară, ceea ce reprezintă o problemă. E normal dacă există un consens larg în comisie pe conținut, dar în acest caz în, cele, în ce privește cele mai importante aspecte ale acestui dosar, nu a existat decât uh, o diferență de trei voturi. Nu este suficient. Ar trebui să existe și o reflexie a votului din comisie, uh, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul acestui dosar, fiindcă nu reflectă votul comisiei TRAN, de pildă. Pe fond este vorba, e vorba mai puțin aici despre Uh, câtă informație trebuie să fie făcută disponibilă pentru a um, evalua cantitatea de CO2 produsă. Se referă mai mult la informația care ajunge în mâinile chinezilor, care să aibă un avantaj concurențial. Ce mai important este faptul că plenara Parlamentului European hotărăște asupra mandatului în, ă, în ceea ce privește intrarea în negocieri și nu ar trebui să se mai delegheze acest lucru uh, comisiilor parlamentare. De ce ar trebui să votăm împotriva intrării în negocieri fără scrutin? Vreau să, vreau să vă mai consult o dată dacă este cineva totuși care vrea să vorbească în favoarea deciziei comisiei, dacă vrea să ia cuvântul. So in favor if somebody desires. After we heard... Vrea cineva să ia cuvântul pentru? Nu? Supunem uh, decizia Comisiei la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? We check. Verificăm. Votul este închis. deci aprobat. tight but approved. raportul dalton yeah. dau cuvântul domnului stevens pentru a se exprima în favoarea deciziei comisiei întrucât am înțeles că va vorbi în numele raportorului deci Mulțumesc, domnule președinte uh, domnul dalton își cere scuze că nu poate fi prezent astăzi. Acest regulament este un pas important pentru a umple lacunele și a îmbunătăți cooperarea între statele membre în lupta împotriva criminalității și pentru a asigura un schimb eficient de informații în ceea ce privește condamnările penale în statele membre este extrem de important pentru a asigura încrederea și recunoașterea reciprocă în domeniul cooperării judiciare. Și este normal să existe egalitate în ceea ce privește schimbul de informații cu privire la condamnările uh, a resortisanților europeni și resortisanților din țări uh, terțe în uh, cadrul sistemului actual uh, ECRS identificăm condamnările trecute pentru cetățenii europeni, dar nu și pentru cei din țări terțe. Se umple deci această lacună. Comisia Libe a sprijinit acest raport, fiindcă oferă un echilibru între protejarea drepturilor persoanelor și asigurarea faptului că condamnările anterioare sunt atribuite în mod corect. Este vorba și de faptul că autoritățile de ordine uh, au informații necesare pentru a-și putea desfășura activitatea și are salvgardări importante. Este vorba doar de condamnări din statele membre ale Uniunii Europene și poate fi accesat doar în cazuri speciale. Un uh, sistem bine pus la punct de schimb de informații este necesar. Iată ce a propus Comisia Libe. Vă mulțumesc. Înțeleg că împotriva acestei decizii vorbește domnul Pimenta Lopez. Um- mulțumesc, uh, domnule președinte. Un punct de ordine. Am adus uh, acest subiect în plenară și acum uh, ne pronunțăm asupra raportului care a fost uh, prezentat uh, doar în limba engleză. Este o încălcare clară a principiului multilingvismului și uh, asta din cauza reducerilor pe care le-a aprobat Parlamentul în ceea ce privește traducerea. Este inacceptabil așa ceva, să ne pronunțăm pe baza unui document care e valabil, este accesibil numai într-o singură limbă. Um. As I was reminded, we are now... Mi s-a spus că acum luăm o hotărâre în ceea ce privește decizia uh, comisiei și nu a textului ca atare. Nominal, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Trecem mai departe la gardiazabal rubial primul raport fondul de garantare pentru acțiuni externe amendamentul șapte prin vot nominal votul este deschis votul este închis adoptat. al doilea raport rubial al doilea raport amendamentul șaizeci și patru prin vot uh, nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. trecem acum la al treilea raport rubial amendamentul șase prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul șapte votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul unu votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul doi cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. amendamentul trei pentru? împotrivă? respins. amendamentul patru votul este deschis. votul este închis. respins. amendamentul cinci votul este deschis. votul este închis. adoptat. two votes. rezoluția în ansamblu prin apel nominal votul este deschis votul este închis. adoptat. trecem la situația actuală a drepturilor omului în turcia amendamentul unu cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. amendamentul doi pentru? împotrivă? abțineri? check votul este deschis. votul este închis. Uh, respins. amendamentul cinci votul este deschis. votul este închis. respins la punctul opt avem un amendament oral înțeleg că dumneavoastră îl aveți în uh, lista de vot dar am să rog pe doamna kumpula natri să ia cuvântul și să l prezinte. Uh, Dragi colegi, este vorba de aliniatul 8 care se referă la presiunile politice exercitate împotriva jurnaliștilor și aici aș dori să adăugăm cerem uh, Turciei să renunțe la acuzațiile împotriva jurnalistului uh, finlandez care a fost condamnat în absenție. Există opoziție la acest amendament? Nu, așa că trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. <clears throat> Punctul 10. Votul este deschis. votul este închis. adoptat. amendamentul trei cine este pentru? împotrivă? abțineri? votul este deschis. votul este închis. adoptat. punctul treisprezece în două părți prima parte cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. a doua parte pentru împotrivă abțineri adoptat. amendamentul șase votul este deschis. votul este închis. respins. considerentul m textul original cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. amendamentul patru cine este pentru? împotrivă? abțineri? respins. rezoluția în ansamblu cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat trecem la situația din venezuela avem o rezoluție uh, propunere comună de rezoluție votul este deschis votul este închis adoptat. trecem la unrwa situația unrwa cine este pentru împotrivă abțineri adoptat. în sfârșit un raport cu impact direct orarul de vară amendamentul unu cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. amendamentul patru cine este pentru? împotrivă? abțineri? votul este deschis. votul este închis adoptat. amendamentul trei cine este pentru? împotrivă? abțineri respins. amendamentul doi votul e deschis. votul este închis. adoptat Uh, amendamentul doi cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. rezoluția în ansamblu cine este pentru? împotrivă? abțineri? check. votul este închis adoptat. vă mulțumesc.